Bună ziua tuturor! Reluăm ședința plenară. Rezultatul voturilor este vorba de rezultatul pe primul pachet de amendamente pentru propunerea comună de rezoluție acțiuni, cor, acțiune coordonată a UE pentru combaterea pandemiei de COVID-19 și a consecințelor acesteia. Amendamentul 2 a fost adoptat. Rezultatul se poate vedea pe ecran. Amendamentul 2 a fost adoptat, așadar.